nu deține nicio funcție incompatibilă cu calitatea de uh, deputat european. Și în cele din urmă am primit din partea domnului Luigi de Magistris, uh, fost membru al Parlamentului European, o solicitare de apărare a imunității sale parlamentare în cadrul unei proceduri în curs pe lângă uh, Tribunalul Civil din Lameția Terme. În conformitate cu articolul 6, al natul 3 al regulamentului, această solicitare va fi trimisă către Comisia competentă. Și, în cele din urmă, în conformitate cu articolul 3 al natul 4 al regulamentului, Comisia pentru Afaceri Juridice, în cursul reuniunii sale din 11 iulie 2011, a verificat competența